Consiliu și Comisie privind a doua reuniune europeană la nivel înalt pentru romi. În primul rând dăm cuvântul autorilor, doamna Flașicova, două minute. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Počkám, kým si pani komisárka sadne, aby ma mohla počúvať. Mulțumesc, doamnă președinte, voi aștepta ca doamna comisar Reding să ia cuvântul. ...zajúceho Európskeho samitu o Rómoch spája niekoľko spoločných menovateľov. Toate problemele ridicate în întrebarea pusă comisiei sunt uh, legate între ele printr-o temă curentă, nivelul de satisfacție sau mai degrabă de Uh, lipsă de satisfacție privind situația romilor în Uniunea Europeană. Și aici vorbim despre modul în care diferite resurse sunt uh, cheltuite, despre Obidva body sunt dôležité, ale... Despre integrarea lor socială, despre sarcina ONG-urilor care pot contribui la rezolvarea problemei. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că modul în care problemele sunt rezolvate este extrem de important. Să fim onești, după mulți ani de declarații politice vagi și de inactivitate. Avem o nevoie, simțim o nevoie activă să facem eforturi mai tangibile, mai concrete și foarte multe contribuții s-au făcut din partea acestui Parlament în ultimii șase ani. În ultimii șase ani am uh, ascultat dezbateri legate de discriminarea împotriva romilor, despre nevoia de a rezolva problemele cu care ei se confruntă, dar în ciuda tuturor acestor lucruri, nu suntem uh, în situația de a adopta măsuri concrete pentru a lupta împotriva acestei chestiuni. Deci cred că ne-am concentrat prea mult pe discriminare și nu suficient pe cauzele adânci ale problemelor cu care se confruntă romii și care trebuie realizate. Deci dacă vrem realmente să rezolvăm problemele comunității rome, atunci trebuie să cerem respectarea 100% a legislației internaționale. Aici mă gândesc la Carta privind drepturile copiilor, de exemplu, fiindcă prevederile cartei asupra drepturilor copilului sunt încălcate în uh, familiile rome într-un grad uh, fără precedent. Trebuie să uh, Uh, ne uităm la problemele legate de acces la uh, serviciile de sănătate și educație, servicii garantate de stat. Și aici, drepturile fundamentale ale copiilor nu sunt respectate și Ultimul comentariu, doamnă președinte. Dacă vrem să obținem o soluție obiectivă, trebuie să combatem rădăcina discriminării. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Flașcova, două minute acum, doamna Flot. Mulțumim! Agenția Drepturilor Fundamentale raportează că romii cumulează discriminări în toate domeniilor, fie că e vorba de accesul la piața muncii, la sănătate, la educație sau la locuințe. Reprezintă minoritatea cea mai discriminată din Europa. În 2009, un rom din patru era victima unei infracțiuni de genul uh, hărțuire, amenințări și așa mai departe, cel puțin o dată în ultimele două luni. Un rom din trei este interpelat de poliție de patru ori în ultimele două luni. E o situație de marginalizare alimentată de lipsa conștientizării de către Roma propriilor drepturi. E vorba de 10 milioane de oameni în UE care dispun de Carta Drepturilor Fundamentale și poate de Convenția Consiliului European pe Drepturile Omului și Consiliul Europei pe Drepturile Omului trebuie să se folosească de eficacitatea punerii în aplicare uh, ale drepturilor omului. Violențele rasiste din 2007 din Italia au uh, dus la organizarea la nivel european a unui prim summit în septembrie 2008. Însă, apelul la o strategie cadru a UE referitoare la integrarea romilor, inclusiv o directivă de incluziune a romilor în viața socială, deci toate acestea nu au văzut încă lumina zilei statele membre ca, și Fra- membre, ca și Franța, care mențin măsuri tranzitorii pentru acces uh, la piață pentru bulgari și romi, afectează în primul rând romii și trebuie să fie interpretată ca un semn de voluntarism politic. Trebuie să existe acorduri de readmisie bilaterale cu Kosovo, de fapt, în urma acestora, romii au fost trimiși în uh, câmpuri de detenție contaminate și acest lucru a fost documentat ca atare. În ceea ce privește Comisia Europeană, doresc să-i reamintesc rezoluția Parlamentului din 11 martie 2008 în legătură cu situația socială a romilor. În acest an de luptă împotriva sărăciei, cred că, în fine, am putea să hotărâm să ne folosim cât mai bine instrumentele și fondurile structurale pentru a remedia această situație foarte gravă. Mulțumim, doamnă Flotră. În numele Consiliului dau cuvântul domnului López Garrido. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am să răspund la întrebările care au fost puse de doamna Flasicova și de doamna Flotră cu privire la un subiect care are legătură direct cu respectarea drepturilor omului, care ne afectează pe noi toți și care are impact asupra unei comunități importante. Comunitatea romă, cum știți, este prima minoritate etnică a Uniunii Europene din punct de vedere al mărimii. Și Asta la nivelul întregii Uniunii Europene. În ceea ce privește întrebările puse, ca să vă dau un răspuns concret, în primul rând v-ați referit la fondurile structurale în legătură cu acest subiect și vreau să vă spun că concluziile pe care președinția spaniolă intenționează să le adopte în Consiliu includ aceste 10 principii esențiale, printre care se numără și revizuirea și modificarea programelor operaționale actuale ale fondurilor structurale, precum și a viitoarelor regulamente, începând cu 2014. Insistăm să se utilizeze în totalitate fondurile structurale pentru a promova integrarea romilor. Și propunem mai concret să se demareze acțiuni integrale, atât în zonele rurale cât și în cele rurale, încep, pornind de la articolul 7, modificările introduse de articolul 7, lucru care are în vedere are în vedere îmbunătățirea situației romilor. A doua întrebare se referă la autoritățile locale și la acțiunea acestora. Președinția spaniolă consideră că pentru ca fondurile structurale să fie accesibile romilor, este nevoie ca autoritățile locale să se implice în mod activ și, sigur, și organizațiile de romi, inclusiv este importantă includerea romilor în toate etapele, planificare, gestionare, monitorizare și evaluare utilizării fondurilor europene. De asemenea, Consiliul, în concluziile sale, va propune ca Comisia Europeană să dea sprijin tehnic și orientări statelor membre și autorităților locale și să se faciliteze o coordonare orizontală între state și verticală între nivelul european, național, regional și local. O treia întrebare se referă la posibilitatea ca trioul președinției să aibă o agendă strategică în acest sens. Trebuie să vă mărturisesc că în programul Troicăi prezidențiale, în mod explicit, se vorbește despre integrarea socială și economică a țiganilor. O formulare care a fost aprobată și care corespunde cu strategia pentru următorul an și jumătate în care se extinde acest program al președinției și noi Eh, sigur, vrem să avem în vedere măsuri de scurt și mediu, termen scurt și mediu. Pe termen scurt trebuie să se prioritizeze instrumentele la care tocmai m-am referit și să adoptăm un plan de lucru pentru ca să se abordeze cât de repede probleme cum ar fi problema elevilor care merg la școli speciale, care sunt uh, de regulă pentru rom și e vorba de o nevoie a desegregării, apoi aceste egalități trebuie să fie eliminate și în domeniul sănătății și în accesul la locuri de muncă. Și pe termen mediu și lung trebuie să existe o abordare orizontală a subiectului romilor în toate politicile Uniunii Europene prin această metodă deschisă de coordonare în domenii cum ar fi drepturile fundamentale, lupta împotriva discriminării, dezvoltarea regională, educația și accesul la uh, servicii publice și la alte servicii similare. Și în ceea ce privește subiectul nediscriminării, președinția spaniolă intenționează să promoveze pe durata președinției sale și, de fapt, trioul președinției intenționează să promovează o directivă care nu a putut fi aprobată până acum și anume directiva privind lupta integrală împotriva discriminării și pentru un tratament egal, care este esențială mai ales pentru acele comunități care suferă de discriminări, în concret comunitatea romă la care ne referim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Lopez Garrido și acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna comisar Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Svoboda și colegilor că au uh, propus această întrebare orală privind summitul asupra situației romilor. Permite Comisiei să-și uh, exprime angajamentul privind asigurarea protecției drepturilor fundamentale pe de o parte și integrarea socioeconomică completă în societatea noastră pe de altă parte. Și tocmai am uh, auzit uh, Consiliul, reprezentantului Consiliului, reprezentantul Consiliului cum făcea o uh, pledoarie um, pentru ca statele membre să introducă această politică în politicile lor generale. Știți că dezbaterea aceasta are loc doar săptămâni după summitul uh, privind romii uh, uh, sub egida președinției spaniole de la Cordoba, 8-9 aprilie. Comisia salută și susține activ această inițiativă și cred că această inițiativă va fi un moment potrivit pentru a uh, evalua evoluțiile la nivel național, european și internațional și din 2008 încoace ne va ajuta să contribuim la o perspectivă comună pentru viitor. Acum doi ani, primul summit și acum unde am ajuns? Sigur, poți privi lucrurile din două perspective. Paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol sunt îmbunătățiri semnificative, dar de asemenea și uh, probleme semnificative. Și întrebarea dumneavoastră subliniază uh, pe bună dreptate rolul uh, politicilor și instrumentelor Uniunii Europene și importanța întăririi cooperării între toți actorii cheie, state membre, instituții la nivel european, organizații internaționale și societatea civilă. Comisia este angajată să aplice directiva care interzice discriminarea pe baze rasiale sau de origine etnică și discriminarea romilor este complet acoperită de această directivă. Avem acum uh, legea penală la nivel european, decizia cadru privind rasismul și xenofobia, care va fi un instrument cheie de a aborda rasismul de pe urma căruia suferă romii. This year, all member states... Toate statele membre ar trebui să implementeze sancțiuni penale împotriva acestor infracțiuni, așa cum este stipulat în decizia cadru. Așa cum am spus deja, mă angajez să monitorizez punerea în aplicare a acestei decizii cadru cu multă strictețe. Comisia își dă seama că nu este suficient, iar legislația solidă trebuie să fie însoțită de campanii de informare și de sensibilizare privind aceste drepturi. Iată de ce Comisia se ocupă de această chestiune în contextul campaniei europene pentru um, diversitate și împotriva discriminării, mai ales în contextul formării juridice. Fondurile structurale și fondul pentru dezvoltare, dezvoltare rurală, precum și instrumentele de preaderare, au fost considerate pârghii importante de schimbare, fiindcă le permit statelor membre să pună în aplicare programe ambițioase și îndrăznețe, care au ca obiectiv îmbunătățirea situației populației de etnie romă. Iată de ce aceste programe să fie foarte pragmatice pe baza dovezilor pe care le avem și să, se, să adreseze chestiunile legate de etnia romă în toată complexitatea lor, pentru că noi nu putem să rezolvăm aceste probleme printr-o soluție simplă. Avem nevoie de o activitate concretă și anevoioasă, iată de ce încurajăm statele membre să se folosească de aceste fonduri pentru a sprijini Incluziunea etniei romă. iată de ce avem uh, foarte multe vizite bilaterale în diverse state membre unde există o minoritate romă semnificativă. Trebuie să avem obiective precise de calendar în ceea ce privește aceste inițiative. Primul eveniment a avut loc în octombrie 2009 în Ungaria cu deplina cooperare a guvernului. Vom mai organiza și alte evenimente similare pe viitor. Un exemplu concret, alt exemplu concret al angajamentului Comisiei privind folosirea fondurilor structurale pentru soluționarea problemei Uh, excluziunii Roma este amendamentul propus pentru articolul 7 al, fondul, al regulamentului privind Fondul European de Dezvoltare Regională. În Parlament uh, s-a votat uh, raportul domnului Van Nistelrooy la începutul lunii trecute cu o majoritate covârșitoare, deschizând noi posibilități de finanțare a, locuințe, a locuințelor pentru uh, populație, populațiile marginalizate, astfel încât putem viza iarăși aceste programe pentru populația romă. Mai sunt și proiecte pilot pentru incluziune socială cu un buget de 5 milioane de euro pe o perioadă de 2 ani. Acest proiect pilot se referă la educația școlară a copiilor, microcredite și sensibilizarea opiniei publice. Evaluarea acestor proiecte pilot se va desfășura uh, Uh, împreună cu UNDP um, și cu Banca Mondială. Așteptăm cu îndrăbdare această evaluare, căci aceasta ne va oferi informațiile necesare privind uh, progresul înregistrat până acum și neajunsurile care s-au manifestat, astfel încât uh, să avem un punct de plecare pentru acțiunile noastre viitoare mult mai bine țintite. Platforma Europeană pentru Incluziune Uh, romilor reprezintă o inițiativă comună a Comisiei și a președinției cehe din 2009. Uh, Obiectivul său este aducerea la oaltă a actorilor relevanți la nivel european, internațional cât și național, precum și părți implicate din partea societății civile, pentru ca politicile existente să fie mult mai coerente. Această platformă a dus um, la elaborarea principiilor comune pentru incluziunea romilor, pentru integrarea romilor, care sunt uh, anexate la concluziile privind um, uh, concluzie celui de-al doilea summit european privind romii din uh, iunie anul trecut. Este vorba de cele 10 principii de bază privind integrarea romilor, de care trebuie să se țină cont în momentul în care se elaborează politici. Vor avea loc și alte întruniri, ședințe în cadrul președinției spaniole și belgene în cadrul acestei platforme, deci, platforme, deci asta nu am avut o acțiune singulară. Este vorba de o acțiune care, uh, care este urmată de altele asemănătoare. Salutăm uh, angajamentul troicăi prezidențiale în ceea ce privește această inițiativă, pentru că trebuie să um, conlucrăm pentru a înregistra progres aici. Comisia își va aduce contribuția, bineînțeles, prin politici și instrumente la acțiunea troicăi prezidențiale alături de statele membre și societatea civilă. Înaintea summitului privind romii, aș dori să informez Parlamentul European că eu și colegul uh, Andor vom publica o comunicare privind integrarea socială a romilor, în care se vor analiza provocările pe viitor și contribuția Uniunii Europene pentru atingerea acestor obiective și depășirea provocărilor. Iată, aceasta va fi uh, punctul de plecare al discuțiilor noastre de la Cordova. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă comisar. Începem acum cu vorbitorii din partea grupurilor. Și vă rog foarte mult, uh, stimați membrii Parlamentului, să vă respectați timpul de vorbire, pentru că la ora 6 avem întrebările adresate Comisiei și, după cum vedeți, suntem oarecum în întârziere. Din partea PPE-ului, două minute, are cuvântul doamna Iaroca. Mulțumesc, domnule președinte. Pe lângă o mai bună aplicare a legislației internaționale și naționale, așa cum a spus doamna comisar, trebuie să se pună accentul la Cordoba asupra incluziunii sociale a etniei rome din punct de vedere social, pentru că integrarea romilor pe piața muncii și în învățământ reprezintă un interes major al statelor membre. S-au dezvoltat uh, planuri avansate de diferite organisme internaționale dar acestea nu au fost uh, însoțite de sancțiuni, nu a existat nici bugetul necesar și ele nu au fost aplicate. Uniunea Europeană poate să dezvolte legislație și recomandări în cadrul unei strategii care poate să fie aplicată și evaluată pe baza unor indicatori. Strategia europeană pentru romi pentru care sunt raportor în Parlamentul European este foarte importantă. În calitatea mea de raportor, consider că strategia trebuie să includă definirea zonelor de crize în statele membre, zone în care e nevoie de o intervenție imediată, pentru că dezavantajele sociale există în anumite regiuni și anumite microregiuni au o concentrare ridicată de romi și incluziunea socială este ridicată. E nevoie aici de proiecte intensive care să respecte principiul solidarității, managementul strategic și monitorizarea trebuie făcută de ONG-uri locale. Iată ce trebuie să cerem la Coldoba. Mulțumesc! În numele socialiștilor are cuvântul acum domnul Moraes. Thank you, President. And as the... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus uh, antevorbitoarea mea și doamna comisar, este o problemă foarte complexă și această întrebare orală care a fost pusă astăzi în numele grupului nostru era pur și simplu o oportunitate pentru a readuce în lumina reflectoarelor condiția etniei rome. Această populație suferă din cauza discriminării, din cauza violențelor și de ce, și mă întreb de ce, în ciuda numeroaselor strategii pentru uh, incluziune socială, încă nu am reușit să schimbăm uh, radical lucrurile. Avem acest sentiment uh, în Parlamentul nostru că diferitele inițiative pe care le-am luat, că e vorba despre lupta împotriva violenței, de uh, acordarea de facilități financiare, de microcredite și așa mai departe, încă nu au fost suficiente Vorbim în continuare de aceste prejudicii care sunt aduse comunității rome și care uh, cresc în loc să, uh, să diminueze. Și este cu atât mai grav faptul că această etnie este cea mai discriminată din Europa. Avem nevoie de mai multe măsuri decât programele deja în curs de aplicare, precum programul cadru pentru lupta împotriva violenței asupra căruia insistă președinția. Dar e clar că e nevoie de o abordare mult mai comprehensibilă, mult mai exhaustivă, ca să ne preocupăm de toate aspectele în ce privește pe romi. Altfel nu o să reușim să facem nimic. Mulțumesc! Acum are cuvântul în numele grupului ALDE, doamna Renate Weber. Grazie, signor președinte Colleagues, in view of the second Roma summit, dat fiind uh, summitul european, cel al doilea summit european privind romii, vreau să vă împărtășesc câteva idei care sper că vor deveni realitate cât mai, cu, cât mai curând cu putință. În primul rând, avem nevoie de o strategie cuprinzătoare privind integrarea romilor. În egală măsură avem nevoie de un plan de acțiune cu referințe foarte clare și cu un buget potrivit. Această strategie ar trebui să vizeze nu numai statele membre ale Uniunii Europene, dar și alte țări cu minorități rome care, sunt, care au început procesul de aderare sau care fac parte din politica de vecinătate, ceea ce i-ar permite Uniunii Europene să folosească cele mai potrivite instrumente în acest sens. Trebuie să tragem în minte de, de la politica privind egalitatea între sexe, și anume mainstreaming-ul, mainstreaming introducerea dimensiunii în toate politicile europene. Ar trebui să ne gândim și la acțiuni proactive, mai ales uh, cum ar fi uh, angajarea uh, romilor la instituțiile europene. Iată de ce recomand domnului Barroso și Van Rompuy să dea un exemplu angajând persoane de etnie romă la instituțiile europene. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Lambert un minut și jumătate. Um, mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu aș dori să apăr și eu cauza unei strategii complete. După cum s-a spus, este anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Știm că e greu acest lucru în momente de criză economică. De aceea am cerut condiționalitatea socială pentru pachetele de ajutor, pentru ca cei care sunt cei mai excluși să nu se regăsească și mai mult rămași în urmă. Și am auzit că diferențele cresc. De aceea strategia 2020 trebuie să țină cont și de nevoia de a reduce diferențele dintre, bărbați, bă, dintre săraci și bogați. Autoritățile locale, și suntem de acord cu Consiliul în acest sens, sunt importante pentru că de multe ori acolo se simte cel mai îndeaproape discriminarea la nivelul locuirii și a nivelurilor specifice ale populației rome. În domeniul învățământului, uh, la nivelul poliției, care trebuie să apere și nu doar uh, să urmărească penal, așa cum se întâmplă în unele țări. E nevoie de servicii de calitate pentru incluziunea persoanelor excluse de pe piața muncii cu servicii publice de calitate. Am dorit să știm dacă Consiliul și Comisia sunt mulțumite de uh, rata de absorpție a fondurilor de până acum și mă bucur de schimbarea de context menționată de Comisie pentru a lupta împotriva rasismului și xenofobiei și sperăm că toate guvernele statelor membre se vor angaja în, pentru a apăra aceste idealuri. Mulțumesc. În numele conservatorilor și reformiștilor are acum cuvântul domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Este absolut necesar ca Parlamentul European să se aplece asupra cauzei uh, etniei rome. În secolul trecut, cred că discriminarea era temerea cea mai puțin gravă a uh, etniei rome. Existau multe alte probleme. De atunci, Comisia Europeană s-a gândit să uh, creeze strategii pentru a favoriza incluziunea socială a populației rome și acest lucru este bun. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne concentrăm asupra accesului la educație. Copiii rom trebuie să iasă din acest cerc vicios și numai dacă au cu adevărat acces la educație vor putea să facă acest lucru. Aș vrea să mai spun ceva, domnule președinte. Nu sunt mulțumit de faptul că romii sunt tot timpul prezentați în postura de victimă. Ei înșiși ar trebui uh, să se să ia măsuri pentru a um, face să dispară toate aceste idei preconcepute și toate aceste neînțelegeri uh, care îi afectează. Și inițiativele nu ar trebui să vină tot timpul uh, de la Bruxelles către statele membre, ci mai degrabă fiecare stat membru unde locuiesc respectiv cetățeni romi ar trebui să se ocupe de soarta uh, uh, acestor uh, persoane care sunt de altfel cetățenii statele lor. Domnule președinte, finanțarea uh, europeană nu trebuie să fie decât un sprijin secundar și nu principala finanțare. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Ernst în numele GUE pentru 3 minute și jumătate. Als ich im Dezember 2009 Mulțumesc foarte mult. În decembrie 2009 am fost la Priștina și uh, am văzut oameni care fuseseră otrăviți cu plumb. M-a îngrozit mai ales situația copiilor. Toată lumea mi-a spus că acest lucru nu se întâmplă doar la Kosovo, ci în multe țări europene. Situația este îngrozitoare. Situația în care se găsesc, găsește populația Roma este îngrozitoare. Centrul de documentare de la Priștina, acolo am aflat că oamenii s-au săturat de cuvinte, de vorbe goale. Trebuie să se treacă la fapte, iar acest lucru trebuie să se întâmple imediat, fără întârziere. Nu putem să rămânem în urmă, nu putem să ne ascundem în spatele directivelor europene privind punerea în aplicare a egalității, a șanselor egale și așa mai departe. Trebuie să luăm măsuri imediat, ceea ce înseamnă că e nevoie să recunoaștem că directiva nu este suficientă pentru a ocroti romii în Uniunea Europeană în fața unor astfel de condiții îngrozitoare. Iată de ce avem nevoie de o strategie adecvată care să fie introdusă în toate politicile europene. Majoritatea guvernelor europene nu fac uh, decât să aplice proiecte sporadice iar și măsuri individuale. Noi însă avem nevoie de o angajare pe termen lung, avem măsuri care să vizeze dezvoltarea pe termen lung a comunității rome. Nu e de ajuns să uh, restructurăm um, politicile pentru perioada de programare 2014-2020. Trebuie să rezolvăm lucrurile acum, să facem transformările necesare acum pentru a putea să, face, să facem ceva pentru romi uh, în ceea ce privește sănătatea, uh, învățământul și accesul pe piața muncii toți copiii trebuie să aibă acces la școlarizare, la învățarea de limbi străine și așa mai departe. Niciun copil nu trebuie să fie lăsat, să, lăsat pe din afară. Copiii Roma trebuie să se bucure de aceleași avantaje precum copiii noștri, de avantajele învățământului și nu numai. Nu cred că putem, nu cred că putem să închidem ochii la atacurile împotriva romilor. Acestea trebuie să fie, să constituie infracțiuni penale. Avem 10 milioane de romi în Europa, iar aceștia au nevoie de justiție, de corectitudine. Cu justiția începe acest proces, se termină cu egalitatea. Anul acesta este un an cheie. Avem nevoie de un, o strategie cadru hotărâtă la nivel european. Bineînțeles, angajamentul nostru, nostru în calitate de parlamentari, în calitate de oameni până la urmă, este absolut necesar pentru uh, pentru etnia romă și trebuie să luăm acțiuni imediat. Mulțumesc foarte mult. Acum eh, din, are cuvântul domnul Pasca. Pani comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, al doilea summit UE pentru etnia romă va reprezenta o oportunitate excelentă pentru toate părțile să facă un schimb de opinii în legătură cu măsurile încununate cu succes pentru integrarea romilor în societate. Istoricii consideră că romii au ajuns în Europa între secolele al V-lea și al IX-lea și de atunci multe popoare europene au căutat cel mai bună modalitate pentru a coexista cu comunitățile rome. După mie de ani de astfel de tatonări, nimeni nu a găsit o cale de a integra comunitățile rome bine în societățile noastre. Nu știu dacă vina este a noastră sau este de partea cealaltă. Pe baza experienței țării mele, știu că a încercat doar să ajutăm oferindu-le ceva, nu va funcționa. Oamenii muncitori din țara mea au fost impozitați uh, și acești bani au ajuns, aceste fonduri au ajuns la comunitățile rome pentru a le oferi standarde bune de locuit, loc, tipul de locuințe pe care dorește, le dorește toată lumea. Li s-a acordat accesul uh, la piața muncii și la educație, un acces egal cu celelalte cetățeni. Au primit ajutoare sociale, la fel ca și alți cetățeni, dar care au fost rezultatele? Locuințele noi au fost distruse. S-au, s-au distrus uh, și s-au furat echipamentele sanitare uh, și uh, gunoiul uh, nu a fost strâns. Personalul uh, medical este alungat din satele etniei Roma. Copiii romi de multe ori abandonează școală. Dacă dorim să-i ajutăm pe romi, trebuie să învățăm pe copiii romi să se, comporteze, să se comporte civilizat. Mulțumesc. În numele neafiliaților are cuvântul domnul Balcio. Mulțumesc, domnule președinte, comisar. Având în vedere faptul că vorbesc în limba maghiară, limba mea maternă, am să îmi permit să folosesc termenul țigan în loc de uh, rom, pentru că în limba mea cuvântul țigan nu are un sens peiorativ. Se vorbește mult despre lupta împotriva discriminării și este o condiție sine qua non pentru a obține incluziunea socială. Poate că ar fi bine să existe măsuri de discriminare pozitivă pentru accesul pe piața muncii, de exemplu. Însă, ONG-urile, când aud vorbind despre așa ceva, vorbesc despre uh, măsuri segregaționiste. Mulți țigani au uh, crescut în Ungaria și au trăit mai degrabă din uh, ajutoare sociale decât uh, din fructele muncilor. În Ungaria, țiganii reprezintă uh, un procentaj important al, al populației care uh, are, are recurs la activități criminale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să arătăm cu degetul întreaga populație a țiganilor. Nu putem să vorbim despre uh, faptul că sunt programați genetic să fie așa. Noi nu vorbim aici decât de faptul că este vorba despre o populație dezavantajată din punct de vedere social. Această populație este stigmatizată. Trebuie să găsim o cale de ieșire din uh, acest cerc vicios. Țiganii înșiși au nevoie de niște lideri credibili care să fie recunoscuți de uh, uh etnia romă uh, și în același timp de uh, restul societății. Și avem nevoie și de o strategie europeană care să se ocupe de toate fațetele problemei. Mulțumesc, domnul Balciu. Acum vine rândul celorlalți um, oratori, acum domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să, să vă felicit uh, pe domnul Maroca pentru strategia europeană pentru integrarea minorității Roma, propunând acțiuni specifice pentru peste 9 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene care locuiesc în Uniunea Europeană. Situația minorității Roma diferă de situația altor minorități, atât de ce avem nevoie de măsuri specifice cu privire la această minoritate. Va avea loc cel de-al doilea summit privind romii în Cordoba și acest for ar trebui să fie unul potrivit pentru a soluționa problemele acestei comunități. Trebuie să dăm dovadă de îndrăsneală și să avem uh, instrumente juridice și financiare care să ajute această minoritate. Minoritatea, bineînțeles, trebuie să dea dovadă de răspundere în ceea ce privește conturarea propriului său viitor pentru a nu mai avea abordări eh, de superioritate. Nimeni nu dorește să câștige capital politic pe eh, spuza romilor și numai dacă vom avea lucrare între instituțiile europene vom reuși să ajungem la rezultate pozitive de pe urma cărora să beneficieze romii. Bineînțeles, uh, suntem implicați și trebuie să avem un uh, efort coordonat pentru a reuși să eliminăm orice acțiuni de discriminare și de excluziune. Consiliul alături de statele membre trebuie să facă tot ce este în putință pentru a ajunge la integrarea deplină a romilor. Până la urmă, statele membre sunt cele răspunzătoare de adoptarea și promovarea măsurilor împotriva discriminării, fiindcă Romii au nevoie de acces la îngriji de sănătate, învățământ, formare, uh, reformare profesională. Toate acestea reprezintă priorități și trebuie să Subliniem importanța integrării lor în societate. Este la fel de important ca autoritățile locale să participe la aceste activități. Eu știu foarte bine despre ce vorbesc aici. Iată de ce, domnule președintele, domnule președinte, știm bineînțeles că în Parlamentul European există membri excelenți de etnie romă. Mulțumesc foarte mult, doamna Gonci. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Al doilea summit pentru etnia romă de la Cordova reprezintă o oportunitate excelentă de a discuta despre tendințele din ultimii ani în viața și în integrarea minorității etnice cele mai vulnerabile din Europa, minoritatea romă. Trebuie să facem eforturi pentru ca această problemă să devină una europeană, nu doar central europeană. Trebuie să găsim soluții care se poate fi aplicate peste tot. Parlamentul European a, adoptat o, a propus o rezoluție care, din păcate, încă nu a fost adoptată și sperăm că se vor lua măsuri suplimentare în timpul mandatului uh, Comisiei actuale. Raportul parlamentar de anul trecut uh, privind situația economică și socială a romilor a reprezentat un jalon important și anul luptei împotriva sărăciei este și el important în, acest, în cadrul acestor eforturi. Trebuie să vedem cum au contribuit diferitele fonduri europene uh, și în ce condiții la îmbunătățirea integrării romilor. Cu toții dorim să avem informații la dispoziție, dar știm cu toții că datele privind minoritățile etnice sunt întotdeauna sensibile, deci trebuie să fim atenți. În ciuda diferitelor acțiuni pozitive, din păcate, trebuie să notăm și problemele care au apărut în acțiunile pentru romi. Președintele o, o, întrerupe pe vorbitoare și are cuvântul acum doamna Kill Nielsen. La question rom e... Chestiunea romă este foarte prezentă și în regiunea mea din vestul Franței. În orașul Nant, mai mult de o mie de romi sunt expulzați dintr-un loc într-altul pentru că nici o comună nu vrea să-i primească și, de exemplu, comuna din uh, Indră um, este complet depășită de situație pentru că nu primește niciun fel de ajutor public pentru a se ocupa de um, a, romi. Răspunsurile nu pot să fie numai locale, ele trebuie să fie globale și trebuie să ne gândim la includerea romilor în toate politicile europene ca să punem capăt discriminării de care suferă acești cetățeni europeni atrag atenția asupra situației femeilor uh, rome, pentru că ele uh, sunt foarte afectate de violența conjugală sau uh, nu uh, au cum să lupte împotriva uh, sarcinilor nedorite. În jur de 43% dintre femeile rome deja au avortat înaintea vârstei de 20 de ani. Numai 10% dintre ele au um, acces la metodele um, contraceptive. Uh, aceste cifre sunt coroborate de toate studiile care îi privesc pe romi. Avem nevoie de o strategie urgentă pentru a informa, în primul rând, pe ei în ce privește drepturile de care beneficiază și pentru a încuraja să uh, aibă acces la serviciile publice. Sper că Uniunea Europeană va da dovadă de o adevărată voință pentru a se ocupa de chestiunile comunității rome. Acum are cuvântul domnul Fontana pentru minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte problema romilor devine din ce în ce mai complexă și e nevoie de soluții eficiente, care nu mai pot fi aunate. Societatea civilă uh, cere incluziunea romilor în, în uh, societate, dar rare ori se pune accentul pe cel mai important element, și anume că integrarea este un proces cultural și istoric cu caracter bilateral. Fără voința romilor de a accepta regulile și cultura țărilor unde trăiesc și fără renunțarea la toate acele practici incompatibile uh, cu conviețuirea în aceste țări, incluziunea lor nu va putea fi făcută cu succes niciodată putem uh, să concepem proiecte și să uh, atribuim fonduri, dar niciodată nu vom obține rezultatele dorute. Uh, dorite. Această provocare trebuie confruntată magogie. E nevoie de pragmatism aici și trebuie să fim conștienți de faptul că conjunctura economică și a pieței muncii va fi un element care va îngreuna și mai mult includerea romilor pe piața muncii. Așa cum ne învață istoria, integrarea dificilă nu trebuie făcută doar de țările unde trăiesc uh, romii și responsabilitatea pentru lipsa de integrare, uh, vina pentru aceasta este de ambele părți. Mulțumesc, domnule Fontana. Are cuvântul acum domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim uh, și eu sprijinul pentru Uh, pentru aceste acțiuni care s-au luat uh, în vederea sprijinirii etniei romă. Această minoritate nu se găsește într-o singură țară europeană, ci în mai multe, fiind cea mai mare minoritate la nivel european. Iată de ce ar trebui să evaluăm acțiunile europene pentru a vedea cum pot fi ele îmbunătățite. M-am bucurat, bucurat să-l aud pe uh, vicepreședintele Uniunii Europene, doamna Reding, explicându-ne toate acestea. Momentul este oportun, dat fiind uh, cel de-al doilea summit privind romii de la Cordoba din luna viitoare. Lucrurile nu pot rămâne așa, fiindcă nu se va rezolva de la sine și dacă nu facem uh, ce trebuie, atunci romii vor rămâne întotdeauna marginalizați. vor rămâne întotdeauna în capcana sărăciei. Iată de ce trebuie să îi integrăm pentru ca și romii să aibă acces um, la șansele de care se bucură restul um, populației și anume acces pe piața muncii și uh, un uh, nivel de trai decent, demn. Astfel nu numai că se vor putea întreține, ci își vor aduce contribuția și la societatea în care trăiesc. Dar pentru ca acesta să se întâmple, trebuie să eliminăm piedicile care există la ora actuală. Sper și cred că mesajul de solidaritate transmis de Parlamentul European va fi exprimat cum trebuie acum înainte de cel de-al doilea Uh, summit uh, privind uh, romii. Acum dau cuvântul doamnei Muniz de Urchisa. Mulțumesc, domnule președinte. Minoritatea romă reprezintă aproape jumătatea din populația unui stat mediu la nivel european. Bineînțeles, ei nu vin dintr-un singur stat membru, dar sunt victimele discriminării nu numai în ceea ce privește locuințele și învățământul, dar și în ceea ce privește modul în care sunt percepuți ca migratori. Știm că Comisia pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei a spus că populația, um, că migranții de etnie romă nu se bucură de același drepturi ca alți migranți. Iată de ce noi uh, dorim să se elimine această discriminare, fiindcă ne dorim uh, o Europa în care populațiile migrante să se îndrepte către deplinătatea drepturilor cetățenești, fiindcă trăim într-o societate bazată pe diversitate avem niște directive care nu au fost tot timpul sprijinite de majoritatea membrilor Parlamentului European, dar iată sprijinim acțiunile Consiliului European, fiindcă aceste acțiuni sunt necesare acum, nu ne mai putem, nu ne mai putem permite întârzieri, avem inițiative pentru uh, soluționarea problemelor cu care se confruntă romii. Summitul de la Cordoba este foarte important, fiindcă va iniția, iniț, va pune inițiative pentru populația romă. Mulțumesc, are cuvântul Domnul Romeva Iroeda, un minut. Domnule președinte, nu mai am mare lucru de adăugat. Nu pot decât să adaug niște rugăminți. Să nu uităm că summitul pentru etnia romă a fost o inițiativă a acestui parlament. Și mă bucur de faptul că uh, președinția spaniolă s-a gândit să reunească guvernele statelor membre pentru a se ocupa din nou de chestiunea acestei etnii. Însă, nu se va întâmpla mare lucru dacă statele membre nu vor, uh, își vor lua angajamente serioase pentru a spune că da, putem să facem mai multe pentru populația romă. Avem nevoie de această strategie pentru incluziunea socială a etniei rome. Se joacă aici, uh, e aici în joc, mă scuzați, credibilitatea Uniunii Europene pe plan internațional. Dacă în trecut am înțeles că uh, era o chestiune de respectare a drepturilor omului, acum ne dăm seama că este pur și simplu o problemă europeană care are nevoie de soluții europene și putem să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc că acum are cuvântul pentru două minute doamna Elena Băsescu. Constituind una dintre cele mai mari, dar și mai vulnerabile minorități din Europa, romii trebuie să constituie un subiect și mai activ pe agenda europeană omajul sărăcia abuzul discriminarea i nu în ultimul rând accesul scăzut la educaie reprezintă probleme cu care minoritatea romă se confruntă frecvent acestea ducând într un final la excluziune socială. consider că este nevoie de un program integrat la nivel european care să corespundă culturii i valorilor lor având în vedere libera circulaie a acestora copiii reprezintă patruzeci și șase din populaia romă datorită efectului compus de natalitate ridicată i din păcate de sperană de viaă scăzută. o ansă reală pentru ei ar fi accesul la educaie. cu toate că accesul i dreptul la educaie este garantat de normele europene majoritatea copiilor aparinând comunităilor sărace de etnie romă nu frecventează coala deloc sau o abandonează un pas concret ar fi includerea acestor copii i tineri în sistemul de învăământ obligatoriu complet prevenind astfel abandonul colar. în anul colar două mii nouă două mii zece ministerul educaiei din românia a alocat șapte patru sute optzeci și trei de locuri speciale în liceele din ară pentru acestea înscriindu se doar doi patru sute șaizeci de elevi din care au fost admii doi două sute patruzeci și șase efortul trebuie să fie însă de ambele pări pentru a i îmbunătăi nivelul de trai minoritatea romă trebuie să acioneze responsabil. lipsa educaiei exclude participarea activă la viaa socială economică sau politică a ării în care locuiesc romii. uniunea europeană sprijină integrarea romilor în societate prin diferite programe de finanare cum ar fi fondul social european fondul european de dezvoltare regională programele progres și tineret în acțiune. vă mulțumesc. mulțumesc doamna băsescu. acum are cuvântul pentru un minut doamna bozkurt. Mulțumesc, domnule președinte. Romii sunt etnia cea mai numeroasă și suferă uh, din cauza sentimentului uh, Uh, anti-țiganilor din, parte, din cauza excluderii sociale, din cauza faptului că sunt segregați în ce privește accesul la uh, uh, protecția socială și la educație. Aceste probleme sunt răspândite peste tot unde trăiesc romi în Europa. Avem nevoie să combatem um, efectele negative ale politicilor uh, acum uh, în vigoare în ce, privește, în ce privește pe romi. Dau un exemplu concret. Uh, Uh, luarea copiilor rom din familiile lor pentru a-i obliga să uh, își continue școlarizarea în internate. Acest lucru nu este uh, salutar pentru că astfel se distrug familiile rome și aș putea să mai dau și alte asemenea acțiuni. Avem nevoie de niște acțiuni mult mai hotărâte și diferite de cele uh, care au rezultat în urma primului summit asupra situației etniei rome pentru că numai astfel veți putea să îi includeți pe romi în societatea europeană. Mulțumesc, doamnă Boscurt. Acum are cuvântul pentru două minute doamna Danuta Hubner. Uh, chair, uh, commissioner, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, summitul de la Cordova va fi un test pentru noi toți, pentru statele membre și instituțiile europene. Ar trebui să dea dovadă de un angajament european pentru găsirea unor strategii europene care să soluționeze problemele romilor într-o perspectivă a respectării uh, drepturilor omul, omului, dar, către, dar și către o incluziune economică. Avem nevoie de o politică integrată și un plan de acțiune cuprinzător la nivel economic și social. S-au făcut foarte multe, dar bineînțeles mai avem cale lungă de bătut. Avem uh, nevoie de Comisia Europeană, de Parlamentul European, de statele membre, dar, așa cum a spus domnul López Garrido, avem nevoie de autorități locale și regionale care să lucreze mână în mână. Așteptăm de la Comisia Europeană o alocare a responsabilităților pentru acest aspect și o coordonare între toate serviciile responsabile. Ne așteptăm ca, proiectele, ca proiectul pilot de 5 milioane de euro aplicat de Comisie să deschidă calea unor soluții eficiente în um, subiectele care ne interesează cel mai mult, incluziunea economică și școlarizarea copiilor. Salutăm eforturile Comisiei, mai ales în ceea ce privește DG-ul pentru politică regională și solicităm Comisiei să sporească implicarea locală și regională în ceea ce privește acțiunile care visează, care vizează integ- sporirea integrării romilor în societate. Mulți colegi din diverse grupuri politice și-au manifestat deja angajamentul în Parlamentul European, dar uh, trebuie să dăm mai mult avânt politic uh, vorbelor noastre. Acest summit ne va da posibilitatea de a ne apropia mai mult de o piață a muncii europene mult, care să fie mult mai integratoare. Și, în concluzie, vreau să vă spun că trebuie ca acest summit de la Cordova să fie ultima noastră șansă de adevărată integrare a romilor. Mulțumesc. Domnul Tavaști are cuvântul un minut și jumătate. Europa első középtá... Mulțumesc. Așa cum a spus doamna raportor, pentru primul program Consider și eu că aceasta este una dintre cele mai complexe probleme din Europa și nu uh, consider că doamna comisar este într-o poziție de, de invidiat. Este o problemă atât de dificilă, um, o minoritate etnică, socială, dar și dezavantajată din punct de vedere economic. Dar responsabilitatea socială este distribuită în mod asimetric între societatea majoritară și cea, comunitatea minoritară. Societatea majoritară își are propriile responsabilități, așa cum și romii își au propriile responsabilități. Trebuie să obținem o integrare fără asimilare. Nu e doar o problemă de finanțare, o problemă bugetară. Se pune și problema dacă există persoane și mecanisme în societatea majoritară și în rândul romilor. Ca fost secretar de stat responsabil pentru această problemă, pot să spun că s-au obținut rezultate în regiunile în care existau lideri credibili și ONG-uri active și o implicare activă a minorității, a populației minoritare. Bineînțeles, avem nevoie de bugete, dar Totul depinde de modul în care comunitățile locale acționează. Mulțumesc, domnule Tabagi. Are acum cuvântul două minute, doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea economică și socială a grupului minorității rome reprezintă una dintre cele mai delicate și controversate probleme cu care statele Europei Centrale și de Est se confruntă nu avem estimări exacte cu privire la numărul real al romilor în ue însă ceea ce tim este că minoritatea romă este cea mai numeroasă i mai săracă minoritate etnică transnaională uniunea europeană are nevoie de o abordare coerentă pe termen lung pentru că politicile naionale nu sunt suficiente pentru a schimba situaia romilor. responsabilitatea pentru ameliorarea condiiilor de viaă a populaiei rome este proprie fiecărui stat însă reuita acestui proces rezidă în mare parte în abordarea fenomenului în globalitatea sa prin aciuni coordonate. lipsa de perspectivă a tinerei generaii este în opinia mea una dintre problemele cele mai mari cu care ne confruntăm. populaia romă este o populaie tânără cu o proporie însemnată sub vârsta de douăzeci de ani în societatea bazată pe cunoatere i inovare pe care eh, europa dorete să o dezvolte dacă nu luăm măsuri imediate discrepanele dintre tinerii de etnie romă i restul populaiei se vor accentua. copiii i tinerii sunt inclui în puine politici i strategii actuale dei numărul mare de copii i tineri la nivelul populaiei rome le permite să joace eh, rolul generaiei schimbării. procesul de dezvoltare durabilă trebuie să pornească de la o generaie de copii care are acces la educaie asistenă medicală i la toate oportunităile de care se bucură copiii din populaia majoritară. de aceea doresc să atrag atenia că propunerea comisiei privind strategia ue două mii douăzeci um, nu conine obiective cu privire la rezolvarea problemelor comunităii rome. dacă nu vom lua măsuri concrete dacă nu vom avea schimbări majore de abordare milioanele de tineri romi se vor confrunta în continuare cu excluziunea socială i marginalizarea pe parcursul întregii viei lipsa de sperană va face din aceste comunităi zone de insecuritate pentru locuitorii lor i pentru restul populaiei. trebuie să oferim comunităii rome o ansă reală de a schimba perspectivele. în centrul proiectului european se regăsete ca valoare fundamentală solidaritatea de aceea trebuie să trecem de la voina politică de a lua măsuri la implementarea concretă a acestora. Mulțumesc. Care cuvântul, doamna Senalova, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, um, conform uh, unui sondaj de opinie, 76% dintre cehi nu, nu ar dori să aibă vecini țigani în ultimii 10 ani de uh, activitate politică în um, uh, într-un consiliu local, m-am confruntat M-am ocupat de chestiuni privind uh, relațiile între populația de etnie și restul societății. Nu este doar o problemă de bani, așa cum am văzut, există multe proiecte europene pentru îmbunătățirea situației romilor. Singurul lucru care însă poate fi de folos pe termen lung este să îi tratăm pe romi ca cetățeni cu drepturi de pline, dar uh, acesta este o chestiune cu două tăișuri. Romii trebuie să se simtă bine acolo unde trăiesc și să adopte obiceiurile și standardele locale. Populita- populația majoritară ar trebui să dea pilde romilor. Ar trebui să avem măsuri de combatere a discriminării și xenofobiei. Trebuie să fie limpede faptul că astfel de fenomene sunt inacceptabile. Aceasta este o bază bună pentru viitor. Mulțumesc, doamna Sârbu, are cuvântul. Thank you, Mr. President. Doresc de la bun început să-mi exprim speranța că summitul pentru rom de la Cordoba va reprezenta momentul decisiv pentru asumarea unei strategii comune consacrate incluziunii romilor Condițiile de trai ale acestei comunități rămân improprii și discriminarea ei se adâncește, în ciuda faptului că sumele alocate în ultimii ani pentru proiectele dedicate îmbunătăirii situaiei se apropie de jumătate de miliard de euro. cred că este momentul să trecem de la bune intenii la fapte. din păcate comisia europeană încă nu a dovedit că are voina necesară coordonării aciunilor pentru îmbunătăirea nivelului de trai i de integrare socială a romilor precum i pentru combaterea aciunilor rasiste îndreptate împotriva lor consider că este necesar ca problema romilor să se constituie într o sarcină specială bine definită pentru comisarul pentru afaceri sociale iar printre experii comisiei însărcinai cu această problematică ar fi foarte util să se numere i specialiti de etnie romă. cred de asemenea că avem nevoie de o abordare atât socială cât i culturală pentru a nu adânci inegalităile deja existente atât în privina gradului de alfabetizare cât i a celui de ocupare a forei de muncă. în acest sens solicit comisiei să încurajeze programele de acces pe piaa muncii a romilor migrani cooperarea dintre autorităile locale i comunităile de romi i să aibă în vedere o colaborare mai strânsă cu organizaiile non guvernamentale. vă Mulțumesc. Acum trecem la lorele spontane de cuvânt și știți că suntem în întârziere. Mai întâi domnul Zver, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați reprezentanți ai președinției spaniole, Aș vrea mai întâi să vă felicit pentru această inițiativă de a organiza cel de-al doilea summit asupra uh, uh, problemelor etniei rome. Și e bine că avem această dezbatere astăzi pentru a um, demonstra că Parlamentul European îi pasă în continuare de uh, situația populației rome. Toate grupurile politice au fost de acord cu uh, înscrierea acestui punct la ordinea de zi și e clar că avem nevoie de um, un studiu mai aprofundat a al problemelor cu care se confruntă această comunitate și de o adevărată strategie europeană în favoarea incluziunii sociale a romilor. Trebuie să facem schimb de informații și de bune practici între statele membre. Eu vin din Slovenia, unde avem un institut Uh, al reprezentanților romi care joacă rolul de mediator între romi și uh, guvern și acest lucru a dus la mai bună integrare a romilor în școală. Îmi pare rău, spune președintele, nu cred că pot să accept mai mult de cinci oratori. Domnul Sogor, domnul Marinescu, domnul Papa Nicolau, din păcate, nu vor putea să ia cuvântul. Acum are cuvântul doamna Crețu într adevăr primul summit al uniunii europene privind romii a marcat recunoaterea eecului individual al statelor europene de a asigura drepturile i integrarea romilor i a reprezentat un prim pas spre asumarea unei strategii comune i pe termen lung la nivelul uniunii din păcate se menine o discrepană masivă între planuri i studii i transpunerea acestora în realitate pentru a îmbunătăi vizibil viaa comunităii rome care rămâne grupul etnic cel mai vulnerabil din europa în condiiile în care se confruntă cu nivelul cel mai ridicat al sărăciei i al excluderii sociale i iar perspectivele nu sunt deloc îmbucurătoare dacă avem în vedere că aproximativ jumătate din populaia romă este alcătuită din minori datorită natalităii crescute i a speranei mici de viaă. cred că primul pas într o strategie coerentă de incluziune trebuie să asigure accesul nediscriminatoriu la educaie al tinerei generaii de romi singura care poate juca rolul decisiv de agent al schimbării pentru integrarea pe piaa muncii i pentru depăirea cercului vicios al excluderii sociale. foarte mult. Thank you. Mr. Matula. Domnul Matula are cuvântul. Mulțumesc. Romii constituie o comunitate etnoculturală transfrontalieră de peste zece milioane de oameni la nivelul Europei. Problematica socială a romilor necesită o acțiune concertată pe termen lung cu implicarea Uniunii Europene și a statelor membre au fost demarate iniiative importante în domeniu dar cred că este nevoie să mergem mai departe trebuie să adoptăm o veritabilă strategie europeană pentru romi cu aciuni bine orientate i cu evaluarea periodică a impactului. vin dintr o ară cu o importantă comunitate romă i salut faptul că astăzi recunoatem problema romilor ca pe o problemă a întregii europe. în românia se aplică încă din perioada de preaderare o strategie pentru îmbunătăirea situaiei romilor. în universităile publice li se asigură gratuit locuri speciale ceea ce contribuie substanial la creterea nivelului de educaie i cultură în rândurile acestei comunităi. autorităile publice naionale i locale depun eforturi pentru incluziunea socială a romilor i integrarea lor pe piaa muncii pentru combaterea sărăciei extreme i acces la serviciile sanitare dar este nevoie de sprijinul financiar european consistent pentru a obine rezultatele dorite. Mulțumesc, doamna Movai, un minut. Mulțumesc foarte mult. Copiii eh, romi, minorii romi, nu pot eh, să-și depășească situația decât eh, dacă merg la școală. Din păcate, ca o modalitate de manifestare a corectitudinii politice, adesea părinții nu își încurajează copiii să meargă la școală și chiar îi împiedică. Mai ales uh, fetele rome sunt dezavantajate aici, fiindcă cel mai adesea ele sunt uh, obligate de părinții lor să aibă griji de surorile și fraților în loc să meargă la școală. Guvernul ar trebui să ocrotească drepturile copiilor, sancționându-i pe părinții lor sau chiar uh, amenințându-i cu um, întreruperea ajutorului pe care îl primesc. Doamna Mocova are cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult. Este limpede că minoritatea Roma este una, este una dintre populațiile cele mai sărace la nivel european. Iată de ce trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a îi integra în comunitățile respective. Trebuie să eradicăm discriminarea explicită și implicită împotriva romilor. În egală măsură, însă, avem nevoie de o dezbatere deschisă despre modul în care drepturile copiilor uh, uh, Roma sunt încălcate de propriile lor familii. Copiii Roma au dreptul la o viață demnă, de care, din păcate, nu beneficiază cel mai adesea. Sper că la acest summit romii vor juca un rol principal în ceea ce privește creșterea copiilor lor și în ceea ce privește îmbunătățirea propriilor stand, propriului standard de viață. Ei trebuie să pună umărul, să-și aducă contribuția. Nu vreau să fiu comisar pe viitor. Iată de ce vă, sp- vă spun că la următorul summit trebuie să să ni se spună modul, să ni se vorbească despre modul în care romii abuzează de beneficiile pe care uh, le primesc. Mulțumesc, domnul președinte. Îmi cer scuze celor care nu au avut ocazia să ia cuvântul la procedura intervențiilor spontane, dar suntem deja foarte în urmă. Are cuvântul domnul López Garrido. Poate că eh, hemos tenido sobre... Domnule președinte, dezbaterea care a avut loc în legătură cu situația populației rome în legătură cu summitul de la Cordoba arată încă o dată că integrarea socială și cea economică a romilor, a țiganilor, reprezintă o problemă cu dimensiuni europene și de aceea este nevoie de o strategie europeană în acest sens. Tocmai acest lucru avem de gând să facem, uh, s-au făcut progrese, dar ele nu au fost suficiente. Și de aceea dorim uh, să creăm această strategie la summitul de la Cordoba. Trebuie să se creeze o foaie de drum, un plan de lucru și trebuie să avem un program de lucru pe termen lung care să includă printre prioritățile sale uh, Uh, posibilitățile legate de fondurile structurale, care reprezintă una dintre cele mai bune căi de a spori integrarea socială și integrarea. Și toate acestea trebuie să se transpună în acțiuni concrete, acțiuni uh, care trebuie să aibă ca țintă probleme uh, bine identificate ale populației, Um, rome, accesul la serviciile publice, la piața muncii, problemelor femeilor rome care sufră suferă în mod direct de pe urma sărăciei și suferă și de pe urma discriminării și violențelor. În momentul actual de criză economică, lipsa calificării uh, romilor uh, face și mai dificil accesul lor la piața muncii. Se pune și problema copiilor romi. S-a spus speranța de viață a tinerilor romi este inferioară cu 10 ani speranței de viață altor, altora. populația romă este cea care a fost victima celor mai multe discriminări, de aceea este nevoie de adevărată politică antidiscriminatorie. În cadrul politicii generale împotriva violențelor de gen, bineînțeles, trebuie să existe sisteme de protecție um, care să aibă ca obiectiv apărarea femeilor rome. Toate acestea, domnule președinte, trebuie făcute într-un mod care să nu fie paternalist. Trebuie, în primul rând, să respectăm identitatea acestei populații și nevoile sale. Mulțumesc. Are cuvântul doamna comisar. Domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor deputaților european, europeni pentru propunerile foarte interesante care au fost făcute în timpul acestei dezbateri și domnul comisar Andor și eu însă vom ține cont de ele atunci când vom prezenta comunicarea noastră în vederea summitului. În această comunicare se va vedea foarte clar că noi nu putem și nu vrem să acceptăm uh, uh excluderea romilor din societatea noastră pe uh, baze, uh, baza apartenenței etnice. Avem deja mai multe instrumente, mai multe politici, dar întrebarea care rămâne este cum le folosim cum facem în așa fel încât uh, mijloacele financiare să ajungă la destinația finală. Nu cred că avem nevoie de o directivă pentru romi sau un fond special pentru romi. Avem nevoie să ținem cont de situația romilor uh, în absolut orice inițiativă legislativă și de fiecare dată când sunt mobilizate uh, fonduri europene. De mulți ani se încearcă uh, punerea pe picioare a unui parteneriat între toți actorii cheie, între toate părțile interesate. Și vreau să mai subliniez faptul că excluderea romilor este o chestiune de uh, respectarea drepturilor fundamentale, dar uh, și uh, un fenomen care se explică uh, din cauza uh, anumitor fenomene de ordin social și economic. Trebuie să ne dăm seama de faptul că avem mai multe dovezi că numai lupta împotriva excluderii sociale a romilor este calea de a-i transforma în cetățeni ca toți ceilalți. Evident că avem nevoie de o strategie, avem nevoie de niște linii de orientare uh, armonizate și de o mobilizare a um, resurselor uh, necesare. În plus, avem nevoie de această strategie care să tragă învățămintele din eșecurile trecute și să-și însușească uh, reușitele pentru a le um, repeta sperăm astfel să putem să-i integrăm pe uh, copiii romi în uh, școli și nu în niște școli speciale, ci în școlile unde merg uh, copiii din societatea majoritară. Foarte multe dintre dumneavoastră au vorbit despre abandonul școlar, despre nevoia de includerea romilor în activitățile preșcolare pentru a favoriza apoi uh, o frecventare cât mai lungă a școlilor. Au fost foarte multe exemple bune și multe inițiative, cum spuneam, și mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere. Președintele, vă mulțumesc că votul va avea loc la următoarea mm, uh, sesiune plenară. Acum trecem la uh, întrebările adresate comisiei. John. Elnök úr, egy technikai probléma van. Domnule președinte, vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme de ordin tehnic. Tocmai am văzut că calculatorul m-a clonat, căci în ciuda faptului că eu mi-am uh, uh introdus bine cardul de vot, nu apărea numele meu și uh, aceeași problemă există și pentru alți colegi, precum doamna Gomes sau doamna Kinga Gol. De exemplu, atunci când doamna uh, uh, um, Gal votează, apare că a votat domnul Tabadi. Vă rog să verificați problema și să atrageți atenția serviciului tehnic. Thank you. The technical services will take... Președintele, da, vom uh, spune serviciului tehnic. Cum spuneam, uh, uh, uh, întrebările adresate comisiei, avem mai puțin timp la dispoziție, avem o întârziere cu 25 de minute și